Um, Mulțumesc pentru înțelegere. Așa cum am spus la început, așteptam să se încheie conferința președinților. Aproape s-a încheiat. Înainte să începem um, voturile, am uh, două solicitări de